procedură. Titlurile actelor vor fi publicate în procesul verbal. Grupul PPE și grupul Verzilor, Alianța Liberă Europeană, mi-au înaintat solicitări de nominalizări în delegațiile interparlamentare. Vedeți lista acestor nominalizări, veți vedea lista acestor nominalizări în procesul verbal. Dacă nu se primesc obiecții până în momentul în care se va adopta procesul verbal, atunci aceste nominalizări vor fi ratificate. Mai departe acum trecem la ordinea de zi a celor patru zile. Proiectul de